Maestate. în numele tuturor deputaților din Parlamentul European, vă doresc bun venit aici la Strasburg. Cu siguranță este o mare onoare pentru noi faptul că astăzi, deja pentru a treia oară, onorați cu vizita dumneavoastră Parlamentul European. În felul acesta ne arătați prietenia dumneavoastră și încrederea Acum Ceea ce a început acum aproape un an sau mai mult de un an, cu multe speranțe, primăvara arabă, dorința de democrație, de dreptate socială, de stat de drept și libertate de expresie, toate aceste lucruri s-au dovedit a fi încă o dată o dorință universală. Dumneavoastră, maestate, în contradicție cu alții, în mod inteligent ați decis să păstrați același renume al poporului iordanian pe calea ați adus Iordania pe calea reformelor politice și democratice, iar noi, reprezentanții poporului european, dorim să susținem uh, Iordania în acest proces de transformare. Dorim să-i fim partener și dorim să fim alături de dumneavoastră în uh, reformele economice cât și în ceea ce privește deschiderea politică veritabilă. În discursul dumneavoastră către poporul iordanian din 12 iunie 2011, v-ați exprimat pentru organizarea de alegeri parlamentare cu participarea partidelor reprezentative și active și rezultă, acestea, bazându-se pe o majoritate democratică și parlamentară, din acestea urma să se formeze un guvern. Salut faptul că vă exprimați atât de clar vis-a-vis -vis de principiile democrației parlamentare și a statului de drept. Toate aceste lucruri sunt foarte importante, pentru că luptați împotriva dezamăgirii, a extremismului și a violenței. Discursul dumneavoastră a stârnit mari așteptări în rândul cetățenilor din țara dumneavoastră. În calitate de prieten și partener, vă vom susține pe această cale, dorim să transformați vorbele în fapte și să îndepliniți toate promisiunile de reformă. Pentru Europa, Iordania este o țară cu care avem relații de prietenie apropiate. Angajamentul personal al dumneavoastră care s-a exprimat mai clar chiar și în ultimele săptămâni, și anume acela de a mijloci, de a media între israelinieni și palestinieni, de a aduce la masa negocierilor cele două părți, ne-a confirmat încă o dată că dumneavoastră sunteți un aliat al nostru în lupta pentru democrație, pentru pace, pentru libertate. Maestate, ne bucurăm să vă avem alături de noi și să ascultăm discursul dumneavoastră. Bismillah rahman rahim. Mr. President. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru cuvintele călduroase de bun venit. Legăturile între Iordania și Europa sunt ancorate puternic, sunt ca o stâncă. Este mai mult decât un interes reciproc în prosperitate și securitate, o prosperitate și securitate a vecinătății noastre. Este convingerea noastră că acest tip de vecinătate trebuie să existe. Un tip de vecinătate pe care îl merită oamenii noștri. Demnitate, libertate, toate acestea susținute de progres și șanse la o viață mai bună. Totul într-un context de pace. Trebuie să vorbim despre vecinătatea noastră, despre viitor. Dar și acesta este motivul pentru care m-am alăturat astăzi dumneavoastră. Stimați prieteni, iată, această primăvară se prelungește în uh, lumea arabă. Nu se va încheia într-un sezon, nici măcar într-un an. Nu va dura un anot timp. Societățile noastre fac față unor provocări. Trec de la proteste la programe și desfășurarea acestora, de la criticism la strategii naționale. Țări diferite vor merge pe căi diferite. În anumite țări, dezbaterea și consensul sunt pe calea cea bună, sunt în aer. În alte părți, observăm că bate un vânt al diviziunii, al reacției, care aduce instabilitate, violență și care costă destul de mult regiunile respective. Există și actori externi care încearcă să profite de această situație. Riscurile și incertitudinile sunt reale. Dar vorbesc în numele a milioane de oameni când spun că lumea arabă s-a trezit și provocări pozitive sunt în desfășurare. Și aceste lucruri pot fi văzute deja de cei care vor să o facă. De un deceniu sau mai mult, oamenii din regiune au pus întrebări, au nutrit speranțe, aspirații, au căutat să împuternicească societatea civilă, mai ales femeile, și de asemenea să trezească uh, conștiința tineretului care este tot mai conștient din punct de vedere digital. Criza globală, finanțele, alimentele, energia, toate aceste domenii afectează în mod uh, serios și economia noastră. Familiile noastre s-au sacrificat pentru a-și educa copiii și au văzut copiii plecând de la școală pregătiți pentru locuri de muncă care nu există. În prezent, regiunea mea se confruntă cu cel mai mare, cea mai mare rată a șomajului în rândul tineretului din regiune. Unii ar spune că este vorba de o generație în așteptare. Este un număr foarte mare de tineri care se găsesc în această situație. 100 de milioane. Dar știu că aceste lucruri uh, reprezintă o problemă și în Europa. Regiunile noastre au demografii diferite. Însă, într-un sens, sunt asemănătoare. Tinerii zilelor noastre sunt 100% viitorul nostru și nu ne putem permite să lăsăm niciun tânăr să aștepte în van. Această realitate conduce Iordania pe calea primăverii arabe. Noi am văzut lucrurile ca fiind o oportunitate. Am încercat să ne luptăm, să avem reforme, reforme încete, dar totuși reforme. Iar anul trecut am făcut pași importanți pentru a ne angaja într-un dialog național, pentru a construi consens și a lucra pe acțiuni concrete și ne-am concentrat în ultima vreme pe Constituție, pe fundamentul sistemului nostru politic. În septembrie anul trecut au existat recomandări ale Comitetului Național și anume o treime New constitutional provisions din întregul AMA, document din Constituție a fost amendat. În felul acesta, drepturile civile, libertățile au, sunt protejate mai mult și, de asemenea, uh, puterea civilă este consolidată. Au fost incluse noi legi privind partidele politice și uh, o lege a alegerilor uh, naționale. De asemenea, există o nouă legislație pentru curțile constituționale și pentru Comisia de Alegeri Independente. Și mai urmează un test, și anume alegerile municipale și parlamentare. În calitate de garant al procesului de reforme politice, am solicitat Guvernului și Parlamentului să respecte calendarul și să finalizeze legislația restantă cât se poate de rapid, fără să sacrifice uh, natura inclusivă a procesului nostru. Numai noi putem să clădim viitorul Iordaniei și trebuie să facem acest lucru în așa fel încât țara noastră să rămână o țară sigură, un paradis sigur, în ciuda unei regiuni care este tot mai turbulentă în jurul nostru, în ciuda amenințărilor economice și în ciuda crizei care este tot mai puternică. Și trebuie să avem reforme care să se bazeze pe consens, pe schimbări structurale, pe schimbări sociale, economice, care să respecte drepturile și libertățile tuturor cetățenilor noștri. În acest proces, Iordania poate stabili un model regional de evoluție politică pașnică și de democratizare. Și sunt convins că în anul 2012 că acest an va fi un an cheie de reforme politice în Iordania. Printre cei mai importanți pași pe care am făcut a fost să construim o um, viață politică robustă a partidelor care este necesară pentru participarea parlamentară. La următoarele alegeri, la cele care vor urma, știm foarte bine că acestea vor dovedi că sistemul a funcționat. Și punem preț pe recunoașterea Uniunii Europene a reformelor pe care le derulăm. Acum două luni, noul Task Force uh, Uniunea Europeană-Iordania a prezentat programe care vor sprijini prioritățile noastre de reformă. Instituții democratice, societate civilă, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea locală economică, asistență umanitară și așa mai departe luna următoare marchează 10 ani de la acordul nostru de asociere și intrarea acestuia în vigoare. Deschiderea piețelor, uh, oportunități de locuri de muncă de ambele părți. Sper că aceste șanse consolidate acum de statutul nostru avansat și de parteneriatul nostru consolidat, vor înflori în continuare și în anii ce urmează. Iordania și-a urmărit obiectivele interne în ciuda conflictelor existente în regiune. Dar, prieteni, pacea trebuie să vină dacă astfel încât regiunea noastră să fie în siguranță. Nu ne putem permite încă o generație în așteptare pentru statul palestinian. Acum 10 ani, statele arabe vorbeau cu un singur glas, în numele unui proces de pace. Noi am luat decizia să privim către viitor, nu către trecut, să căutăm acorduri și să oferim toleranță. Inițiativa de pace arabă a fost recunoscută de toți prietenii procesului de pace din lume, inclusiv de către Uniunea Europeană și de alți membri ai quartetului. Trebuie să ne implicăm în continuare. Uh, inițiativa de pace arabă este bazată pe singura soluție posibilă. Două state, unul lângă altul, cu demnitate și cu autodeterminare, o Palestină viabilă, independentă, with East Jerusalem as its capital. La granițele din 1967. Și de asemenea, garanții colective de pace pentru Israel. And a final settlement și să se respecte rezoluțiile ONU în ce privește așezările și toate Uh, rezoluțiile pe această temă. Această inițiativă nu numai că oferea Israelului pace și normal, relații normalizate cu toți vecinii săi din regiune, dar în plus a fost acceptată de întreaga lume musulmană. În ultimii 10 ani această inițiativă a rămas valabilă. Se vorbea despre soluția celor 57 de state. Și apoi am încercat să spunem poporului israelian, unii au încercat să spună poporului israelian că acum uh, negocierile pot să se întrerupă și că mai este timp. Nu este adevărat. Nu din cauza primăverii arabe trebuie să se întrerupe aceste negocieri. Primăvara arabă a fost o, uh, uh, un apel la respect. Și nimic nu este mai nedrept decât faptul că Israelul ocupă aceste teritorii. Cu cât continuă mai mult colonizarea și crearea unor uh, noi așezări israeliene în teritoriile palestiniene, cu atât se va înrăutăți situația. Dacă această soluție a celor două state vecine nu va mai fi posibilă, atunci Israel, Israelul va fi mai departe ca niciodată de un climat de adevărată securitate și va dura decenii sau poate mai multe generații înainte ca pacea să revină în regiune. Iordania crede că un proces de pace sustenabil și eficient este o datorie morală a țării noastre și continuăm să urmărim atingerea acestor obiective. Anul acesta am reușit să readucem discuțiile într-un ritm mai susținut de mai multe ori și nu am reușit să facem acest lucru fără sprijinul diplomației europene, fără să fi mobilizat eforturile, fără să fi menținut uh, presiunea pentru a uh, motiva menținerea negocierilor de pace. Și poate mai important decât toate este faptul că nu am renunțat la speranță. Uniunea Europeană este un prieten de neprețuit pentru ambele părți, pentru toți cei care lucrează pentru obținerea păcii în Orientul Mijlociu. Acești pași făcuți la Aman au fost poate niște pași mici, dar totuși am reușit să ajungem la o reluare a contactelor bilaterale. Dar acum procesul de negociere a păcii trebuie să facă un salt uriaș. Pacea în Orientul Mijlociu este indispensabilă și Uniunea Europeană a făcut și ea un pas hotărător pentru această soluție acceptată pe plan internațional a celor două state vecine. Dumneavoastră înțelegeți care sunt riscurile pe plan global a continuării acestui conflict și știți care vor fi beneficiile de asemenea globale în momentul în care se va ajunge la pace. Dumneavoastră aveți o lungă experiență în democrație, constituirea unor instituții credibile și sper, sper că în următoarele zile veți, uh, vă veți baza din plin pe această experiență și vă, va, vă veți aduce contribuția la acest proces de pace. O singură vecinătate, o singură pace. Iată provocarea pentru Europa și pentru Orientul Mijlociu. Și este și tăria noastră. Împreună am făcut deja față unor chestiuni foarte serioase, pe plan economic, pe plan politic și în ce privește pacea. Soluțiile sunt complexe. Drumul pentru a le atinge este unul plin de obstacole. Dar trebuie să avem forța și înțelepciunea de a ajunge la capătul drumului și împreună putem să o facem. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Maestate, vă mulțumim foarte mult pentru discursul dumneavoastră, pentru cuvintele pe care ni le-ați adresat. Cred că aplauzele colegilor noștri v-au arătat că Există un consens mare între ceea ce ne-ați spus dumneavoastră, între linia prezentată de dumneavoastră și ceea ce crede Parlamentul European și face în colaborarea nu numai între Iordania și Uniunea Europeană, ci uh, rolul pe care îl joacă țara dumneavoastră în întreaga regiune. Uh, rol despre care credem că este un rol decisiv. Și, și acest lucru l-ați exprimat în discursul dumneavoastră, mai ales când ați subliniat încă o dată rolul noastră de mediator între Palestina și Israel. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră, vă mulțumim pentru cuvintele dumneavoastră și doresc să mai subliniez încă o dată ceea ce a fost exprimat prin aplauzele colegilor noștri. Noi, în ceea ce privește dezvoltarea unei uh, democrații și a unei evoluții uh, durabile în regiune, considerăm că uh, rolul dumneavoastră în regiune este foarte important. De aceea ne bazăm pe țara dumneavoastră pentru un proces de reformă important în regiune. Vă mulțumesc!